Yeah. So. Pa Pablo, Pablo, are you ready? So, yeah, Mr. Borelli is not here, so we start with your file. Yeah. Okay, please. So, may I... Dat fiind faptul că domnul Borelli nu este aici, vom începe cu dosarul dumneavoastră. Dacă îmi permite să încep, îmi cer scuze pentru întârziere, însă nu știam că va fi un primul punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, dați-mi faptul că este uh, ultima reuniune, m-am gândit la raportul meu, la raportul de uh, facilitare. De aceea m-am reflectat și uh, ideile introduse de colegii de la DEVE și de asemenea am discutat aceste chestiuni și cu raportorii din umbră de la INTA. Eu cred că acest acord de facilitare a comerțului este un uh, acord foarte bun. Va ajuta exportatorii UE să-și exporte bunurile într-o manieră mult mai eficientă din punct de vedere a costurilor, reducând uh, întârzierile la granițe. Este o veste bună și pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că acestea vor beneficia de asistență pentru consolidarea capacităților, pentru a-și moderniza procedurile vamale. În plus, este o veste bună și pentru agenda multilaterală, pentru că demonstrează că OMC poate aduce rezultate concrete, actualizate la realitățile secolului 21 în ceea ce privește comerțul internațional. În acest sens, propun ca Parlamentul să-și dea acordul pe acest acord. Revenind uh, la chestiunile specifice pe care le remarc în raportul meu, vreau să mă refer câteva chestiuni cheie. În primul rând, implementarea acestui acord va aduce mai multe beneficii. S-au făcut mai multe studii în vederea măsurării impactului. Un lucru este clar. Acest acord semnificativ poate reduce costurile comerțului cu peste 10%, ceea ce este extrem de important pentru IMM-uri pentru că le oferă acces la noi piețe. De asemenea, doresc să evidențiez faptul că acest acord ține cont și de aspectele de dezvoltare și că se pun la dispoziție fonduri pentru a susține țările în curs de dezvoltare și țările mai puțin de dezvoltate în a-și respecta angajamentele asumate. De asemenea, sunt prevăzute și acțiuni de consolidare a capacităților. În al treilea rând, aș dori să subliniez faptul că e nevoie de uh, coordonare, pentru că sunt mulți donatori și actori implicați în proces. OMC, uh, um, Uniunea Vamală uh, Internațională și așa mai departe. De aceea o coordonare este necesară pentru a garanta că uh, finanțarea și uh, expertiza ajung acolo unde este nevoie pentru a evita dublările. Eu mi-aș dori ca OMC, prin două treimi din membrii, să ratifice acest acord pentru că a putea intra în vigoare. Va avea loc o conferință la Nairobi în decembrie. Știți că acest lucru înseamnă că cel puțin Ujazdo uh, in, doi, you can imagine. 100 din 160 de membri de să ratifice. Am ținut faptul că Uniunea Europeană deține 20 de voturi la nivel de OMC. Acestea sunt aspectele cheie pe care le-am inclus în raportul meu și aștept cu interes uh, observațiile colegilor. Mulțumesc foarte mult. Acum au cuvântul raportorii din umbră, domnul Dant. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-l felicita pe domnul raportor. O relație mult interesantă e... care a fost extrem de bine detaliat. Aș dori să subliniez ca și raportorul importanța acestui acord, pentru că e vorba de un acord multilateral, apoi în al doilea rând, este vorba de un acord, așa cum am mințit și raportul, care duce la o reducere a costurilor legate de schimburile globale de bunuri și va aduce în special oportunități suplimentare pentru IMM-uri, pentru că costurile administrative și care țin de birocrație se vor reduce și vor avea mai multe facilități. Iată deci că este o abordare diferită în funcție de țări care oferă posibilitatea tuturor statelor, chiar și celor mai puțin avansate, să adere la acest acord și să beneficieze de o susținere tehnică importantă din partea statelor donatoare care pun la dispoziție resurse pentru Uh, implementarea acestui acord în diferitele state, chiar și în cele mai puțin avansate, prin intermediul unui mecanism de asistență tehnică. Eu aș dori să subliniez câteva elemente. E important uh, să ne grăbim uh, cu ratificarea acestui acord, așa cum amintea și raportorul, pentru că Europa deține un număr destul de mare de voturi în interiorul OMC, ceea ce poate duce la atingerea pragului necesar de două treimi din uh, țările membre uh, OMC. Apoi, statele mai puțin avansate, printre care India și China, vor beneficia de asistență tehnică sau respectiv ar putea adera fără asistență tehnică la acest acord. Și aș dori de asemenea să reamintesc câteva dispoziții din cadrul acordului care nu sunt obligatorii, dar indicative în ceea ce privește plățile electronice, importurile și exporturile, care, în opinia mea, oferă posibilitatea atingerii unui obiectiv semnificativ uh, și anume acela al reducerii corupției pe piața globală. Putem așadar avea o piață mai eficientă, mai transparentă și acest lucru va duce la uh, diminuarea timpilor de tranzacție pentru bunurile care se schimbă între diferitele state și ne va oferi și instrumentele necesare pentru controlarea acestor schimburi. Transparența și reducerea birocrației reprezintă elemente importante și sunt premise esențiale pentru un comerț uh, internațional mai liber și mai sigur. Așadar, cred că este un pas important. Ar trebui ca în timp util să ajungem, așa cum spunea și domnul raportor, să ratificăm acest acord ca Parlament European. Uh, vă asigur de toată disponibilitatea noastră pentru a ajunge la un raport împărtășit și vom încerca și noi să venim cu câteva uh, contribuții în plus prin intermediul câteva amendamente. Mulțumesc, Emma! Bună dimineața, dragi colegi! E clar că acordul de facilitare a comerțului reprezintă uh, un uh, acord uh, important la nivelul facilitării comerțului multilateral, pentru că nu s-au întâmplat multe lucruri de ceva timp și am asistat din ce în ce mai des la acorduri bilaterale. Iată, deci, o oportunitate bună care deschide calea cooperării internaționale la nivel multilateral. Guvernul meu se angajează de asemenea să pună la dispoziție fonduri pentru dezvoltare și acest uh, acord reprezintă un instrument care poate susține aceste națiuni pe parcursul dezvoltărilor. De asemenea, aș dori să îl felicit pe domnul raportor pentru recomandările formulate și sper și eu că ratificarea va putea fi făcută de două treimi din membrii OMC cât se poate de curând. Mulțumesc foarte mult, domnul Buchner. Auch ich danke și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul dânsului de raport, care îmi place foarte mult. Pentru mine este important să existe o anumită pârghie pentru a reduce corupția în rândul vameșilor Mă bucur de asemenea că s-au uh, um, abordat și aspecte de securitate, dacă ne gândim la Bali sau la India. Aici mi-aș dori o formulare mai puternică decât cea existență, care e bună, dar aici vom încerca să venim cu o formulare mai stringentă. Mulțumesc, domnul Scholz. Mulțumesc și aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport pe care ni l-a prezentat și care subliniază importanța sistemului de comerț multilateral. Și aș dori să împărtășesc această abordare, în sensul că consider că este absolut necesar să avem soluții și propuneri comune pentru a găsi modalități multilaterale de organizare a comerțului internațional în locul uh, încheierii unor acorduri bilaterale doar. Și aș sublinia de asemenea că e dificil de găsit o abordare la care să adere toate 160 toate cele 160 de state membre ale OMC. Dar iată că aici avem de face cu un compromis viabil. De asemenea, trebuie să luăm notă și de preocupările uh, exprimate de experți din lumea academică sau din ONG-urile specialitate. În sensul că acest acord va stimula și negocierile de la Doha și pentru pregătirea întâlnirii ministeriale de la Nairobi. Beneficiile din facilitarea comerțului cred că sunt uneori și supraestimate, atât în ceea ce privește PIB-ul, cât și ocuparea. Guvernele participante trebuie să investească milioane în formule de reglementare și infrastructură, asta uh, din capul locului și trebuie să fac acest lucru în baza promisiunii că fiecare dolar investit va aduce 2 dolari în creștere a volumului de tranzacții. Am înțeles că Marea Britanie e dispusă să investească mai mult în această privință. Uniunea Europeană a angajat 400 de milioane pentru a susține investițiile necesare și uh, milioane suplimentare au mai fost angajate de statele membre. Vom vedea dacă partea de comerț va duce și rezultatele scontate. Studii au arătat că uh, pot uh, avea loc rezultate și efecte mixte pe economii. Dacă ne aducem aminte, Mexic și NAFTA, Mexicul a câștigat 70.000 de locuri de muncă în producție pierzând însă 2 milioane de locuri de muncă în agricultură. Deci, are loc o restructurare a economiei naționale datorită acestor efecte noi. Și în lipsa unui sistem funcțional de uh, asigurări sociale, populația a devenit mult mai vulnerabilă la mafia drogurilor. Deci, trebuie să ținem cont și de aceste evoluții și nu să ne concentrăm doar pe aspectele de comerț. Aș dori să subliniez faptul că ar trebui ca abordarea noastră privitoare la comerț să fie legată și cu măsuri însoțitoare, pentru că și cel mai bine intenționat acord trebuie să țină cont de faptul că pot exista și efecte Uh, secundare sau uh, s-ar putea să nu apară rezultate pozitive, ba chiar uh, rezultate negative dacă nu ținem cont și de celelalte lucruri. În final, se iau măsuri pentru reorganizarea economiilor, pentru o mai mare orientare către export, cel puțin într-o perioadă de tranziție, mulți oameni își pierd locurile de muncă și o serie întreagă de locuri de muncă vor fi pierdute pentru totdeauna uh, datorită bunurilor importate, în special în zona agricolă, care este punctul asupra cărora se concentrează țările în curs de dezvoltare. Și cred că acordul de facilitare a comerțului de la Bali nu ține cont de uh, câteva astfel de mm, exemple de schimbări economice și de asemenea cred că nu se face distinția între produse de comerț echitabil și uh, produse um, care vin cu concurență neloială. Aș mai putea veni și cu alte uh, exemple. Into the further work together with rapporteur and voi uh, puncta uh, alte câteva astfel de exemple și voi uh, mai menționez câteva preocupări, dar încă o dată Uh, cred că ar trebui să stimulăm acest proces de ratificare. Din partea Digi3, de acum domnul Gersotti. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc deputaților pentru cuvintele amabile în legătură cu acest acord. S-au adus în discuție câteva uh, puncte. În primul rând, dezvoltarea. Desigur, vom pune la dispoziție mai multe fonduri. Avem uh, angajamente din partea Uniunii Europene, din partea statelor membre și uh, noi uh, am făcut apel la donatori pentru ca ei să se coordoneze bine pentru a se putea garanta în mod eficient această asistență. În ceea ce privește beneficiile, trebuie să vă spun că OCDE-ul a făcut un nou studiu care a fost publicat la Consiliul Ministerial din iunie în legătură cu costurile um, um, și beneficiile. Peste 15% um, au, în plus au fost alocate țările în curs de dezvoltare. Acesta reprezintă un uh, prim pas în direcția cea bună, însă reprezintă de asemenea și o provocare, cea mai importantă cu, cea mai importantă provocare în ziua de astăzi în legătură cu uh, agenda de la Nairobi din decembrie, uh, Um, ține foarte mult de uh, ce s-a discutat la Geneva. E important uh, ca dumneavoastră să ne acordați în continuare susținerea dumneavoastră politică până la sfârșitul anului. Ce înseamnă facilitarea comerțului și ce se intenționează prin acest uh, nou acord? Ei bine, nu se are în vedere o deschidere și mai mare a pieței. se, se intenționează ca statele să aibă deja un sistem vamal care să permite, permită liberalizarea și să aibă posibilitatea de a se conecta la lanțurile valorice globale. Importante nu sunt exporturile și importurile, ci participarea la lanțul valorii. Uh, și producții, un lucru cheie din punct de vedere al dezvoltării. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care ne-ați acordat Vă rog să faceți tot ce puteți, să susțineți în statele terțe inițiativa pentru ratificarea timpurie a acestui acord. 66 de membri ai OMC deja au demarat procedurile de ratificare. Când vom ratifica și noi uh, deja um, ne vom apropia și mai mult de pragul de 108 membri necesari pentru uh, a modifica acest acord, primul pe care îl modificăm din 1995. De prima modificare care îi se aduce din 95. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Cu toții sperăm că va fi un uh, mare succes. Pablo. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Încă o dată doresc să subliniez importanța acestui uh, acord în ceea ce este multilateralismul. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru uh, cuvintele amabile pe care le-au spus și să insist asupra importanței aprobării acestui text cât de curând, pentru că noi dorim să transmitem un mesaj clar celorlalte state și să atingem uh, numărul de două treimi din membrii OMC cât de curând posibil. Mulțumesc pentru susținere și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună. Mulțumesc foarte mult, Pablo. Termenul limită pentru acest raport este 23 iunie 2015. 6. Trecem acum la punctul 6. Domnul Orele nu este aici, dar domn... Uh, Grazie, președinte. Gentili... Stimați colegi, în numele colegului Borelli, care nu poate pleca din Italia, am plăcerea de a uh, vă invita să avem un prim schimb de opinii pe marginea acest acestui raport. În primul rând, aș dori să mă opresc puțin asupra abordării metodologice urmărite. Avizul pe care îl discutăm astăzi și care mâine se va vota este rezultatul unei uh, munci Constanțe, care a beneficiat și de contribuțiile diferitelor colegi din această comisie, care au um, dezvoltat în continuare textul pentru a ajunge în forma în care a ajuns astăzi. Vreau să le mulțumesc deputaților Buchner, Lange, Leichtfried, Ruas și Sinaldinos pentru sugestiile lor. Această amplă împărtășire a părerilor îmi permite să trec acum la reflexiile de ordin politic, care sunt importante în contextul acestui raport. Atenția pe care colegii le-au acordat-o, date fiind și numeroasele amendamente, ne arată că chestiunea subsidiarității trece de simpla votare a acestui aviz. Nu e o coincidență că și domnul uh, președinte Juncker a abordat această chestie anunțând o serie întreagă de inițiative pentru mai bună reglementare care să permită o mai eficientă și incisivă aplicare a reglementărilor UE în favoarea cetățenilor noștri. Principalul element al subsidiarității și corelarea cu principiul proporționalității este tocmai acest lucru, să luăm deciziile cele mai bune care să servească cetățenilor noștri. Ideea unei Europe generaliste și hipertrofice a făcut ca cetățenii noștri să fie departe de instituțiile europene. De aceea sper că acest aviz poate să contribuie în mod activ la dezbaterea în curs în ceea ce privește mai bună reglementare. Însă, după cum știți, chestiunea chestiunea subsidiarității nu se oprește doar uh, la întrebarea unde trebuie intervenit, dacă la nivel european sau la nivel uh, regional pentru că apar și aceste acorduri uh, internaționale. Articolul 1 se referă și la acordurile mixte, unde trebuie să-și exprime părerea și statele naționale. Un accent se pune pe claritatea și transparența negocierilor. Acest lucru reflectă solicitarea des făcută care vizează mai multe informații în ceea ce privește tratatele importante precum TTIP. În orice caz, nevoia de uh, mai multă transparență este împărtășită de toți colegii. Sperăm că va fi înțeleasă și că acest uh, lucru se va reflecta și în alte teme care se discută în momentul de față. Al doilea punct se reflectă la aplicarea principiului subsidiarității în ceea ce privește tematica SDS. Acestea au un impact asupra raporturilor delicate care vizează atât statele naționale cât și competențele Uniunii. În acest sens, este nevoie de o mai mare claritate pentru în aceste domenii, în ceea ce privește investițiile directe externe sau faptul că risc, aceste tratate riscă să aibă un impact asupra competențelor statelor membre. Politica nu trebuie să fie departe de uh, aplicarea subsidiarității. Al patrulea punct se referă la tematica asistenței macrofinanciare și se referă la controle mai importante, exante și expost. Nu vrem ca aceste, acest instrument să fie uh, utilizat fără anumite limite precise. Și în acest caz mă bucur să văd că s-a format o, majoritate între grupurile politice pentru a aborda și chestiunea fraudelor și uh, corupției și o mai bună coordonare a instrumentelor de politică externă și la nivel național. Apoi, uh, evaluarea de impact. Vrem ca aceste evaluări să fie făcute înainte de deschiderea negocierilor și nu în cursul acestora, pentru a avea o evaluare extantă care să fie suficient de amplă și care să nu se bazeze doar pe elemente cantitative. La punctul 6, în fine, uh, se concentrează pe o chestiune delicată și strategică, implicarea cetățenilor și a IMM-urilor în special și, în fine, și a societății civile în procesele decizionale care vizează politica comercială. Rețin că, în acest caz, dialogul și implicarea democratică sunt mult prea importante pentru a ne limita doar la câteva elemente formale. Mai important ar fi să se stabilească un prag minim pentru statele membre și cetățeni care să ne permită să evaluăm în mod concret dacă consultarea publică a fost eficace sau nu. Aș încheia subliniind importanța politică a conținutului acestui raport și a metodei pe care am urmărit-o până acum. Aș dori să-i mulțumesc în numele lui David Borelli cu tuturor colegilor care au contribuit la acest document, pentru că nu vorbim doar de principii tehnice, ci abordăm domenii delicate care în viitor vor condiționa toată Uniunea Europeană și că, pentru că acolo este interfața cu cetățenii. Eu sper că acest uh, raport va, va beneficia de un vast consens. Herzlichen Dank. Gibt es von den Schattenberichten? Mulțumesc foarte mult. Dacă din partea raportorilor din umbră mai există dorința de a comenta proiectul de raport și amendamentele, vă rog. Have some, uh, remarks. Da, ceva, câteva observații din partea domnului Karim, care nu a putut veni. Îi le voi citi. Domnul Karim dorește să mulțumesc raportorului pentru ceva referitor la subsidiaritate și proporționalitatea raportului pe care îl discutăm. Domnul Karim îi mulțumește raportorului pentru efortul de a um, încerca să micșoreze diferențe dintre opiniile membrilor. Uh, Există totuși mult uh, consens în ceea ce privește uh, principiile subsidiarității și proporționalității, care sunt și vor continua să fie factori cruciali, factori cruciali în uh, legiferare. Două chestiuni sunt problematice pentru grupul meu. Evaluările de impact și rolul parlamentelor naționale în procesul european de luare a deciziilor. În ceea ce privește evaluările de impact, impact acestea permit celor care creează politici să știe ce efect vor avea politicile care vor fi implementate. În mulți mei ani de experiență am susținut mereu rolul central pe care trebuie să joace valorile de impact în uh, elaborarea politicilor. Cred că eforturile analitice au uh, arătat efectele pozitive ale sporirii uh, comerțului. Acordul cu Corea a demonstrat cât se poate declar că în ciuda pre, previziunilor alarmante ale cât, anumitor persoane, comerțul ne face bune tuturor. Nu uh, susțin recurgerea la Curtea Europeană de Justiție pentru că cred că Parlamentele Naționale ar, ar vedea cu un rol uh, mai scăzut în luarea deciziilor. Uh, E important să sporim rolul uh, Parlamentului Naționale și uh, cel al vicepreședintele Comisiei, de asemenea. Domnul Oasă are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații în legătură cu acest raport. Raportul este uh, de competența jurii și INTA trebuie doar să-și dea avizul. Noi considerăm că, deși subiectul subsidiarității ar trebui să aibă o importanță relativă, considerăm că există și excepții, mai ales în ceea ce privește asistența macroeconomică acordată statelor terțe din articolul 212 și acordurile cu state terțe în, aceste, în acord, acest principiu trebuie să fie respectat. Noi uh, ne bucurăm că raportul domnul Borelli um, abordează aceste teme și vrem să-i mulțumim că a ținut cont de majoritatea amendamentelor depuse de noi. Am ajuns la mai multe soluții de compromis, dar amendamentul 22 pe care am prezentat, l-am prezentat eu la al cincilea paragraf nu a fost luat în considerare și de aceea venim cu o soluție alternativă care uh, prezintă avizul nostru uh, în mod mai uh, rezonabil, și anume recurgerea la evaluările de impact exante, având în vedere impactul economic, social și ambiental și de mediu pe care îl pot avea aceste uh, evaluări. Și în special având în vedere cât de afectate sunt IMM-urile. În ceea ce privește amendamentul de compromis 6, trebuie să vă mărturisesc că îmi rămân câteva uh, rezerve în ceea ce privește propunerea de stabilire a unor criterii minime uh, Uh, în ceea ce privește consultările prealabile. Acest uh, lucru poate să pună câteva probleme dacă vorbim despre subiectele care afectează doar un grup mic de părți interesate sau un grup concret de state membre. Și, în final, doresc să subliniez uh, eforturile deosebite depuse de raportor și cât de important este să păstrăm actualul echilibru instituțional în Uniunea Europeană și în politica com comercială comună a Uniunii Europene, o politică în care se dorește eliminarea barierelor vamale și care să permite dezvoltarea com comerțului mondial corect și echilibrat. Și uh, consider că cu forma actuală a raportului putem uh, să fim mulțumiți. Nu știu, stară cuvântul. Da, mulțumesc, dragi colegi. Iar Clyde nu poate fi prezent astăzi și de aceea m-a rugat pe mine să subliniez câteva puncte vis-a-vis -vis de raportul anual pentru 2012 și 2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului. Prin bună cooperare am reușit să uh, cădem de acord asupra unui număr de șase compromisuri. Discuțiile arată că este necesar în cazul acordurilor comerciale să se delimiteze competențele între statele membre și uh, Uniunea Europeană și să se aplice uh, cu consecvență și să se respecte principiile subsidiarității și proporționalitatea. Însă este la fel de clar că, în calitate de europeni, putem ajunge la rezultate bune pentru cetățenii și întreprinderile noastre doar dacă negociem ca bloc. Competența exclusivă a Uniunii pentru uh, politica comercială a fost din acest motiv inclus în tratatul de la Lisabona. O cerință centrală din acest raport este că anumite state membre să renunțe la blocajul uh, uh, din prezent și să uh, promoveze în continuare ajungerea la un acord la nivel de OMC, pentru că toate statele sunt în momentul de față parteneri în acest acord. Acest lucru ar duce la o, un tratament egal pentru investitorii europeni în străinătate. De asemenea, și cetățenii trebuie să fie mai implicați în procesul decizional în domeniul schimburilor comerciale. În ansamblu putem fi mulțumiți de acest raport. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină. Atunci încheie această dezbatere pe marginea acestui raport pe care îl vom și vota imediat. Ajungem astfel la punctul 10 de pe ordinea de zi. Și înainte de a-l discuta, aș dori să vă informez că ieri coordonatorii au decis ca pe 29 iunie să se mai întrunească într-o ședință de la 15 la 16.30 vom avea așadar o reuniune a coordonatorilor, după aceea o dezbatere a celor 116 de amendamente pe marginea TTIP din plen, pentru a vedea cum să procedăm cu votul. Deci, încă o dată, 29 iunie, o ședință suplimentară a coordonatorilor, care începe la ora 3 după amiaza până la 4 jumate și începând de la 4 jumate vom discuta cele 116 amendamente din plen după care vom vota dacă aceste 116 amendamente și voturile pe părți și uh, să rămână sau nu. Știți că dacă cinci membri acestei comisie sunt pentru, atunci se păstrează, dar vom aprofunda aceste chestiuni în cursul dezbaterii cu siguranță. Deci, ora 15 reuniunea coordonatorilor și 16.30 dezbatere plus vot. În al doilea rând, v-aș ruga, din păcate se întrerupe microfonul președintelui. Deci acum pentru vot v-aș ruga ca asistenții să nu rămână în preajma deputaților pentru a se distinge clar situația. Și pentru început aș, v-aș propune să facem un test pentru a vedea câți membri sunt prezenți și câți dispun și de cartelele de vot. Bun, s-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. Wir haben ein PPE zu viel. Un membru PPE în plus. Bun. 36 de deputați prezenți care au și votat cu toții. Doamna Arena? Avant de faire le test de Înainte de a testa votul, putem să vorbim despre vot? Se poate? Înainte de a ne ocupa de logistică, putem vorbi despre ce vorbim? Despre ce vom vota? Vă rog, puteți să repetați întrebarea, spune președintele. Dorem să vă rog ca înainte de a face testarea votului, să discutăm despre ceea ce vom vota. Sincer să fiu, sunt puțin surprins. Pentru că ordinea votului va parvenit. Avem acum punctul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 Ehm, da, este și un uh, raport în legătură cu minereurile din zonele de conflict și de aceea mă mir că votăm doar două chestiuni. Prima se referă la faptul că votăm intrarea în trialog și în al doilea rând votăm compoziția echipei care va participa la trialog. Eu nu contest faptul că trebuie să votăm compoziția echipei care va negocia la trialog, pentru că acest lucru este în sensul ceea ce au fost votate la plenară. Dar cred că la INTA ar trebui să uh, votăm ce s-a... Dar mă mir că votăm la INTA ce s-a votat deja în plenară, adică intrarea în trialog. Domnule președinte, dumneavoastră ați cerut la plenară să se voteze la plenară intrarea în trialog. Vă întreb dacă este normal ca acum să votăm a doua oară, pentru că odată s-a votat în plenară și acum votăm în comisie, pe marginea deciziei de a intra sau nu în trialog. Vă întreb acest lucru pentru că pur și simplu nu înțeleg procedura și vă pot spune chiar că contest faptul că la INTA trebuie să votăm a doua oară decizia de a intra în trialog. Clar să sein, wir haben... Doamna Arena, pentru a fi foarte clar. În plen s-a decis retransmiterea în comisie cu obiectivul de a demara negocierile în trialog și avem articolele 72.2 și 3 din regulamentul de procedură, care specifică în mod foarte clar că decizia cu privire la negocierile tripartite se uh, ia de către Comisia de Specialitate cu majoritate și voi proceda, evident, în conformitate cu regulamentul de procedură. Am consultat uh, încă o dată și serviciile juridice în acest sens și domnul Pasos uh, cu siguranță vă poate prezenta o situație mai detaliată, dacă doriți. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi, îi voi răspunde eu, doamnei uh, Arena. Cred că la plenară s-a trimis la comisie această decizie. Nu plenara decide, în baza articolului 113, alineatul 2 al regulamentului de procedură. Adică, nu plenara decide dacă Comisia INTA intră în negocierile de trialog. Această decizie aparține Comisiei dumneavoastră și, de fapt, există și o regulă specifică de zot, adică trebuie să se voteze prin majoritate calificată uh, Așa se votează la INTA dacă se dorește sau nu intrarea în negociere. Nu plenara decide, este o decizie a comisiei dumneavoastră, având în vedere că plenara, la plenară nu s-a decis decât trimiterea la comisie a acestui subiect pentru ca el să fie votat. Jadot hatte sich noch gemeldet und da, möchte ich aber... Mulțumesc, domnul Jadot. Dorește să mai intervine și totuși aș apela dumneavoastră să nu începem o dezbatere. Pourtant, uh, c'est quand même une... Totuși, este vorba de o interpretare foarte ciudată a ceea ce s-a întâmplat în plenară. Cu toții am trăit acel moment. În acel moment, ceea ce s-a votat a fost intrarea în negociere, nu altceva, și sunt foarte surprins că acum mi se spune că nu plenara decide. Uh, în ceea ce privește uh, Comisia INTA. Este pentru prima dată când mi se spune că decizia nu aparține plenarei. Dacă plenara decide, atunci uh, decide dacă se voteze, se votează mandatul, compoziția, este uh, desigur legitim. Aceste lucruri țin de Comisia INTA, dar Comisia Plenara totuși a decis că se intre în negocieri și acum mă mir că mi se spune că acel vot nu este suveran. Ja, liebe Kollegen. Domnul Caspari, dragi colegi, aș dori să mă refer la două lucruri. În primul rând, așa cum am menționat ieri la nivelul coordonatorilor, până la urmă e vorba de modul în care și stilul în care colaborăm, pentru că în ultimul timp, întotdeauna atunci când a fost vorba de retransmiterea din plen în comisie, Uh, a unui dosar s-a discutat întotdeauna mai întâi în comisie. Ce s-a întâmplat acum în plen a fost fără precedent, fără a fi anunțat, întrebasem în prealabil dacă este planificat ceva, mi s-a răspuns că nu și apoi s-a decis retransmiterea în uh, comisie, pentru că o negociere în trialog nici nu poate fi solicitată în plen. Dar acum, sigur, acum 5 săptămâni în plen uh, s-a apelat și la anumite culații. Regulamentul de procedură este foarte clar, așa cum a arătat și domnul Pasos, și de aceea uh, i-aș ruga pe colegi să procedăm în conformitate cu regulile noastre de procedură și divergența de opinie se manifestă la vot. Nu putem uh, uh, spune că dacă în plen o solicitare a fost uh, formulată în mod neclar, că s-a luat o decizie. Pentru că solicitarea trebuie să fie foarte clară pe baza unui articol din regulamentul de procedură și pe această bază plenul a retransmis către noi această problemă. Pentru a clarifica încă o dată, era vorba de articolul 62.1 din uh, regulamentul de procedură și nu s-au făcut niciun fel de mișculațiile. Domnule Caspari, am făcut o întrerupere a ședinței și pe baza acestui articol s-a luat decizia. Și, într-adevăr, decizia plenului înseamnă retransmiterea în comisie cu obiectivul de a avea negocieri în trialog, însă în baza articolului 73.1, Comisia decide cu privire la demararea negocierilor în trialog. Este extrem de clar ceea ce spune regulamentul nostru de procedură pe care eu îl voi respecta cu strictețe. După cum, uh, sigur că vă așteptați și dumneavoastră, dar vă pot garanta acest lucru. Deci vom proceda ca atare. Ceea ce înseamnă că acum Vom vota mai întâi Bericht von Herrn Borelli. Deci vom vota mai întâi raportul domnului Borelli cu privire la subsidiaritate. Și avem pentru început amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar mai verificăm o dată. S-a deschis votul așadar. Iertați-mă, domnule președinte, v-ați referit la compromisul 6 sau amendamentul 6? E foarte important de clarificat. Deci, amendamentul 6 se votează acum. Al domnului Leifried, am înțeles. Abstimmung ist eröffnet. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Enthaltung. Împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 5. Pentru? Împotrivă. Verificăm. Deci este vorba de amendamentul de compromis numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 5A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 6. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge acest amendament. Și ajungem la votarea raportului astfel modificat. S-a deschis votul.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 Trecem acum la votul cu privire la indicațiile geografice pentru produse neagricole. Și începem cu amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 5 cu o observație din partea mea. Întrebarea era dacă devine caduc în amendamentul 39. Am analizat lucrurile încă o dată și, într-adevăr, este vorba de un model alternativ. Prin urmare, ar Amendamentul 39 devine caduc dacă se adoptă compromisul 5. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 44 pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Și ajungem acum la votarea Raportul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea cu 30 de voturi pentru. Felicitări doamnei Mosca, care astăzi nu poate fi prezentă. Și ajungem acum la punctul 13 votul cu privire la începerea trialogului și a componenței echipei de negociatori. Vă rog. Par une petite précision. Euh, V-aș uh, ruga să-mi permiteți o precizare. Plenara a votat să mergem la trilog dacă dăm curs votului de acum din comisie, vedem că această comisie nu votează ce a votat plenara. Ar vrea un aviz juridic care să ne spună ce poziție trebuie să ne asumăm. Sunt 561 de deputați care au votat în plenară, care au spus că mergem la trialog. Cei 40 de membri INTA au mai multă putere decât cei 561 din plenară? Dacă da, ă, cum procedăm? Eu aș vrea un aviz juridic clar pe această temă. Äh, wir sind in der Geschäftsordnung. Conform regulamentului de procedură, nu avem termene și nu suntem obligați să avem și alternative. La nivelul coordonatorilor vom uh, vedea cum vom proceda. Există mai multe opțiuni, dar uh, acest lucru va face obiectul deciziei coordonatorilor. Good. Damit kommen wir zur Abstimmung. Ajungem acum la Vă rog. Stimate domnule președinte, chiar dacă nu trăim într-o democrație de bază, consider că unele lucruri uh, ar trebui decise de plenul INTA. Faptul că spuneți că totul trebuie decis de coordonatori este puțin ciudat, consider eu, uh, președintele. Dați prin faptul că la începutul uh, legislaturii am uh, acordat anumite competențe proceduale pentru coordonatori. Va trebui să um, vedem ce parcurs par um, procedural vom adopta, pentru că regulamentul de procedură nu vine cu precizări foarte clare. Dar astăzi votăm în conformitate cu regulamentul de procedură dacă demarăm trialogul și care va fi componența echipei de negociatori. Domnul Tarabela. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Și, sigur, eu nu sunt un membru consacrat al acestei comisii, dar situația mi se pare gravă. De ce? Pentru că, într-adevăr, votul plenului clar la solicitarea noastră a fost suspendarea, s-a votat clar, se merge la trilog. Votul din comisie se referă la compoziția delegației. E vorba nu doar de participarea Comisiei INTA, însă e vorba de o decizie care urmează să fie analizată de coordonatori. Avem un jurist care ne-a spus aici, un singur jurist. Dacă avem doi juriști, avem trei opinii. Aici ne bazăm pe avizul unui singur jurist. Pun, punerea în cauză a, a unui vot din plenară ridică probleme. Domnule Caspari, sincer, pun la îndoială onestitatea noastră intelectuală. Interpretați votul din plenară pentru că nu v-a convenit. Asta e grav. E un lucru fără precedent în istoria Parlamentului. Repunem în cauză votul plenare pentru că nu convine unui grup politic, fie că e cel mai important sau nu. E un lucru important și să existe consecințe. Ich glaube, es hilft wirklich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschäftsordnung äh, zu lesen. Cred că chiar ajută să um, citiți și regulamentul de procedură. Eu chiar l-am uh, la mine. Und das heißt es in Artikel 73. Și aici, la 73.3, se spune, de fapt, se corectează președintele 73.2. Este vorba de negocierile interinstituționale. Astfel de negocieri se deschid abia după, după ce Comisia de Specialitate va decide de la caz la caz cu majoritatea membrilor săi acest lucru. Monsieur le Président. Yeah lire le règlement. Domnule președinte, în regulament se spune INTA nu poate trimite la trilog dacă nu a decis cu majoritatea membrilor. Corect. Problema e că regulamentul nu spune ce se întâmplă când plenara a luat deja o decizie înaintea Comisiei INTA și asta s-a întâmplat în plenară s-a decis, înaintea Comisiei Inter, se meargă la trilog. Dumneavoastră ne citiți din regulament care spune ce facem când suntem în comisie. Când n-am avut opoziția Parlamentului, dar acum avem poziția 561 de membri. Dumneavoastră ne citiți un articol din regulament care se aplică în lipsa unei decizii din plenară, dar nu e cazul acum. S-a discutat în plenară, plenara a spus, se merge la trilog. Comisia nu mai are nimic de spus, are doar de decis structura echipei care merge la trilog, cum se organizează trilogul. Dumneavoastră însă ți-a spus că în regulament nu se specifică că o decizie din plenară poate fi contestată în INTA. Noastră spuneți coordonatorul să decide asta. Da, îi lumea cu fundul în sus. S-a luat o decizie democratică în Parlament și dumneavoastră vreți să lăsați coordonatorii să decidă exact cum se procedează. E inacceptabil. Cer ca asta să fie discutat la conferința președinților, să ia o decizie la conferința președinților. Also nochmal, Frau Arena, ich încă o dată, doamna Arena, nu am spus că coordonatorii vor decide, ci am spus că comisia va decide. Trebuie să păstrăm uh, adevărul. Doar dacă va exista un vot negativ în comisie, atunci va trebui să decidă coordonatorii. Domnule Caspari, pentru că am fost uh, atacat personal, nu vreau să atac pe nimeni, dar vreau să reamintesc că ce s-a solicitat în plen. În plen, președintele a făcut trimitere la un uh, articol din regulamentul de procedură și pe baza acestuia a solicitat ca chestiunea să fie retransmisă în comisie. Asta a fost solicitarea. Și dacă am înțeles bine, s-a formulat uh, și o solicitare suplimentară ca uh, obiectiv de a demara uh, negocierile. Dar uh, din fericire, într-o democrație nu este valabilă puterea celui mai puternic sau nu e decizia celui mai puternic, ci uh, puterea celor mai mulți. Și haideți să uh, luăm o decizie acum și să nu mai tot apelăm la șmecherii pe regulament de procedură. Deci, solicitarea din plâns se solicitează în conformitate cu articolul 61 aliniatul 2, amânarea uh, votului final și uh, demararea negocierilor. Și a doua parte a fost o declarație de intenție care nu este prevăzută în regulamentul nostru de procedură și cred că uh, se impune acum pur și simplu să urmăm regulamentul de procedură. Domnul Jadu. Le, Regulamentul din care ați citat există într-adevăr, însă aș vrea să atrag atenția colegilor asupra faptului că în Comisia ENVI toate angajamentele de negocieri la trilog se fac prin plenară, nu se fac prin votul comisiei, se fac în plenară. Asta ține de un mod de lucru al fiecărei comisii. Eu am înțeles foarte bine poziția lui Daniel Gaspari, referire la procesul verbal, o interpretare a ce s-a întâmplat, însă dacă domnul Gaspari, când a votat n-a votat uh, gândindu-se că votează pentru intrarea sau nu la negociere. Bine, asta mă surprinde, pentru că asta s-a votat, s-a știut clar, se votează intrarea sau nu la negociere. Nu e nimic de retrimis înapoi la comisie. Lucrurile au fost clar spuse. Ich lasse jetzt noch äh, die anderen politischen Fraktionen. Am să le permit și celorlalte grupuri politice să intervină, domnul Scholz. Aș dori să subliniez această interpretare a domnului Jado, pentru că domnul Caspari tocmai a citit din procesul verbal și era foarte clar că trebuie început uh, trialogul, lucru votat în plen. Este practic o misiune clară, trasată de plen și în spiritul celor discutate ieri la coordonatori, ar trebui să procedăm acum în cele ce urmează. O begin. Uh, concord chiu. Doamna Beghin, sunt și eu de acord cu colega Arena, cu domnul Jadu și domnul Scholz. Pentru mine era clar faptul că plenul a votat uh, începerea dialogului. Înțeleg așadar care este problema ridicată în discuție acum. Văd că uh, nu facem decât să reinterpretăm uh, regulile în favoarea unor uh, unor persoane care practică politică. Dragi colegi, nu e nicio grabă în această privință. Nici la Consiliu nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește mandatul. Și dați fi faptul că pe 29 avem încă o ședință, putem vota și atunci. Asta pentru a clarifica 100% aspectele juridice și pentru a purta mai departe acest dialog între grupurile politice în spiritul celor uh, discutate. Doamna Șache. Domnule președinte, suntem foarte departe de la a vota un raport care presupune găsirea de soluții concrete la probleme serioase. Vedem acum că se recurge la o politică meschină, se invocă proceduri când oamenii consideră că sunt în avantajul lor, trag de timp când consideră că acest lucru e în avantajul lor și aș avertiza pe colegii care n-au fost până acum la triloguri să înțeleagă că acest lucru slăbește poziția Parlamentului în negocierile cu cele două, alte două instituții. În ceea ce privește pașii următori, las asta la latitudinea dumneavoastră, dar trebuie să ne asigurăm că legările se aplică în mod echitabil tuturor. Dacă credeți că e un avantaj în această întârziere, decizia va parține. Însă nu înțeleg de ce plus de claritate ar mai fi nevoie și cred că astfel de discuții ca cele acum nu fac decât să ne îndepărteze de la găsirea unei soluții la această problemă a mineral din zonele de conflict. La urma urmelor, asta vrem să facem, să găsim o soluție. Chairman, I think it is... Emma, domnule președinte, e foarte clar, chestiunea a fost discutată, s-a propus, oamenii au primit ordinea de zi, am avut o discuție ieri, în ceea ce îmi privește nu văd niciun motiv să amânăm votul, nu mi se pare nimic neclar în legătură cu includerea lui dacă ar fi avut ceva de spus, ar fi trebuit să spună la începutul ședinței, nu acum. Acum să trecem la vot. Domnul Jadot, domnule președinte, dată fiind natura discuției de acum, mai ales că se spune că facem o politică meschină după ce plenar a luat o decizie. Nu știu unde e meschinăria. Avem o decizie în plenară care e pusă acum sub semnul întrebării. Avizul juridic e o notă informală, nesemnată, care a circulat printre membrii. Probabil votul din 29 iunie o să ne permită să avem un aviz juridic mai serios, oficial, pe legitimitatea juridică a acestui vot. Domnul Winkler, domnule președinte, stimați colegi, nu vreau să pierd timpul nimănui, dar eu sunt raportorul pe acest dosar și aș vrea să spun foarte clar că, în opinia mea, situația e clară, avem un vot clar în plenară, avem regulă de procedură. Cred că niciunul dintre colegii mei s-ar opune să votăm pe baza regulilor de procedură. Cred că ar trebui să trecem la vot, prin urmare. Mulțumesc. Așadar, dragi colegi, problema uh, mea este, de fapt, uh, cea menționată și de Maritie Șache. Dacă vrem să abordăm această chestiune în mod serios, atunci nu are sens, din cauza unor divergențe uh, politice, să punem sub semnul întrebării niște negocieri uh, care se impun. De aceea vă propun că, dat fiind faptul că tot avem uh, o reuniune pe 29 iunie, de fapt nu vă propun, decid să amânăm votul până atunci pentru a obține mai multă claritate, ce puțin cel puțin putem încerca, pentru că am discutat și ieri la coordonatori această temă și avem uh, o șansă să formulăm o poziție clară în Parlament doar dacă colaborăm în mod constructiv, pentru că altfel nu vom avea posibilitatea să avem o poziție puternică față de celelalte instituții. Deci, votul se amână pe data de 29 iunie.